Good afternoon, ladies and gentlemen, maybe good evening. Bună ziua, bună seara, domnilor și domnilor. Propun să începem reuniunea extraordinară, regii, pe care o declar deschisă și vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Ordine de zi care este una foarte scurtă, pentru că avem o reuniune extraordinară. Există sugestii? comentarii pe ordinea de zi? Nu, prin urmare o considerăm adoptată. Nu am comunicări speciale de făcut astăzi pentru Comisia Regii. Putem continua cu principalul subiect de pe ordinea de zi și anume schimb de opinii cu domnul Dumbrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, pentru dialog social privind propunerea Comisiei de a stabili un program de reformă structurală 2017-2020. În decembrie 2015, Comisia a trimis Parlamentului și Consiliului propunere de regulament pentru a pune bazele unui astfel de program pentru perioada 2017-2020. Intenția în ceea ce privește programul respectiv este de a ajuta statele membre să pregătească și să implementeze reformele instituționale și structurale, inclusiv asistența pentru utilizarea efectivă și eficientă a fondurilor UE pentru promovarea creșterii și a locurilor de muncă. Sprijin va fi furnizat la cerere din partea statelor membre și în contextul recomandărilor specifice pentru fiecare țară, legate de procesul semestrului european, cu, pe baza reformelor pe care statele membre le inițiază la proprie inițiativă. Propunerea are ca teme juridic articolul 175 și 197 din tratat și implică modificarea regulamentului cu dispoziții comune. Bugetul este 142,8 milioane de euro, acesta fiind dedus din bugetul de asistență tehnică la dispoziția Comisiei în fondul de coeziune FES și FEDER. În Parlament a trebuit să se discute competența pentru acest uh, important fișier și pe 4 mai anul acesta conferința președinților a hotărât cu privire la împărțarea responsabilităților între comisii pentru acest dosar. Regii a fost confirmat ca principala comisie responsabilă. Econ va elabora o, un aviz pe regula 54, buget și employment, vor elabora avize cu dispoziții suplimentare pe baza articolului 53 plus și apoi și comisiile SCOT și PEș pe baza aceleași articol 53. În urma acestor decizii putem începe discuțiile și am convocat reuniunea extraordinară de astăzi, astfel încât Comisia, vicepreședintele Dumbrovski, să poată prezenta propunerea în fața Comisiei noastre și raportorilor pentru a putea apoi să ne formulăm avizele. Avem astăzi coraportori alături de noi. Am hotărât să avem coraportori pe acest dosar, doamna Crel și domnul Van Nistelrooy și de asemenea avem raportori din umbră și raportori din alte comisii, employment, domnul Șogor, al cărui nume sper să-l pronunț corect, pentru buget domnul Ian Albright, care este prezent aici, bine ați venit. Din păcate, raportorul Econ nu a fost încă numit, dar urmează să fie numit până la finele lunii acesteia probabil, poate chiar săptămâna viitoare. Sper cel puțin că se va întâmpla luna aceasta. Am să dau cuvântul comisarului Dumbrovskis pentru a face prezentarea, după care o să dau cuvântul membrilor pentru comentarii și întrebări, începând cu coraportorii, raportorii celorlalte comisii și raportorii din umbră. Domnule Dombrovski, să aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați membri, întâi de toate vă mulțumesc pentru invitația de a fi astăzi prezenți aici și pentru a discuta despre acest program pentru sprijinul pentru reforme structurale. Săptămâna trecută, Comisia a adoptat recomandările pe țară pe baza semestrului european, recomandări pentru a implementa reformele structurale, pentru a moderniza economiile statelor membre, pentru a consolida concurența și pentru a încuraja investițiile, locuri de muncă, crește standardele viață și pentru a promova convergență în statele membre și între ele. Știm din experiență că reformele dau rezultate în statele membre care au implementat programe ambițioase, cum ar fi Spania, Irlanda, Portugalia, statele Baltice, care Iată că acum ajung din urmă celorlalte state și au rate destul de ridicate în ceea ce privește aceste segmente au noi locuri de muncă, sărăcia este redusă și la fel și excluziunea socială. În medie însă, implementarea reformelor nu se produce la nivel mulțumitor. Evaluarea actuală ne arată că statele membre au înregistrat oarecare progrese în implementarea recomandărilor specifice pe țară. Și Este adevărat că pentru implementarea reformelor e nevoie de curaj politic pentru a, duce lucrurile mai departe, pentru a putea face reduceri bugetare dacă e nevoie și, sigur, și din punct de vedere al complexităților. Adesea țările se confruntă cu provocări în ceea ce privește capacitățile lor administrative și constituționale, legislația nu este suficientă, și ce contează este implementarea uh, efectivă, asta fiind partea cea mai dificilă. Pentru a sprijini aceste țări, Comisia Europeană are o abordare proactivă și anul trecut am înființat un serviciu de sprijin pentru reforme structurale care au propus instrumente speciale pentru promovarea sprijinului pentru reforme structurale. Obiectivul programului este să se consolideze capacitatea statelor membre de a pregăti și implementa reforme, în special în contextul proceselor de guvernanță economică, în special recomandări specifice pe țară și programe de ajustare macroeconomică, unde în ceea ce privește implementarea legislației europene sau implementarea uh, altor reforme atâta vreme cât sunt în concordanță cu prioritățile UE. Programul va furniza de asemenea asistență pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene, în special fondul european structural și fondurile de investiții. Și sunt deschise pentru toate cele 28 de state membre. Spectrul domeniilor politice de politici disponibile pentru sprijin este unul destul de larg, de la activitate de gestionare a fondurilor publice și administrarea veniturilor până la uh, politici sociale, politici pentru creștere și politici pentru sectorul financiar și accesul la finanțare. Sprijinul este furnizat direct de către serviciile comisiei și sau de către furnizori externi, practicieni din alte state membre sau de către organizații internaționale specializate, accentul punându-se pe sprijin practic oferit la fața locului, training sub formă de sesiuni de formare și așa mai departe. Comisia va crea o serie de măsuri de sprijin în strânsă cooperare cu statele membre în cauză, pe baza cererii inițiale și pe baza um, analizelor făcute în acest sens. Sprijinul va fi stabilit între Comisie și statele membre și uh, asta va promova uh, implicarea statelor membre. Este evident că dublarea eforturilor și a fondurilor trebuie evitate. Ne vom asigura că sprijinul pe baza acestui program este complementar față de um, acțiunile deja existente și asistența tehnică oferită de alte programe UE și pe baza cadrului de finanțare multianual, precum și asistenței tehnică și alte acțiuni finanțate de fonduri cum ar fi FS. Haideți să vedem cum va fi finanțat acest program. Propunerea noastră este să creăm un, un buget special de 142,8 milioane de euro pentru următorii patru ani, 2017-2020. Această fonduri vor veni din restructurarea fondurilor pentru asistență tehnică, de care Comisia dispune la nivel central, pe, din fondurile de coeziune și din fondul pentru dezvoltare rurală. Ceea ce înseamnă că nu există nicio schimbare la nivelul cadrului financiar multianual. E important să subliniem că bugetele naționale pentru statele membre, inclusiv asistența tehnică, disponibilă pentru fiecare stat membru pentru programele operaționale, vor rămâne neschimbate. Deci nu uh, atingem fondurile alocate fiecarei țări. În acest sens, aș vrea să vă garantez că serviciile Comisiei au stabilit sumele necesare, luând în considerare nevoile estimate pentru asistență tehnică, asistență pe baza politicii de coeziune și pe baza politicilor de dezvoltare rurală. Pentru perioada 2014-2020 există aproximativ 400 de milioane de euro în plus pentru asistență tehnică în cadrul celor patru fonduri în cauză. Și față de perioada de programare, față de perioada de programare anterioară. Deci 400 de milioane creștere la nivelul asistenței tehnice centralizate. Analiza noastră ne arată că și după redistribuirea fondurilor, resurse vor fi disponibile pentru asistență tehnică ca o inițiativă a Comisiei față de perioada 2007-2013. În fiecare an, autoritățile bugetare vor examina proiectele de buget prezentate de comisie, inclusiv alocările anuale pentru acest program. Statele membre vor putea, dacă doresc, să transfere fondurile din bugetele alocate național pentru asistență tehnică în acest program pentru a contracta sprijin tehnic, suport tehnic. În acest sens, se vor modifica anumite aspecte ale regulamentului privind dispozițiile comune, și acestea sunt prevăzute în propunerea SRSP. Cred că suntem de acord că programul acesta va ajuta statele membre să implementeze în mod eficient reformele pentru a sprijini redresarea economică, pentru a ne consolida capacitatea de adaptare și pentru a promova convergență în și între statele membre. Cred că și dumneavoastră veți putea să vă oferiți sprijinul acestui program astfel încât procesul să evolueze rapid și statele membre să beneficieze de sprijinul acesta începând cu 1 ianuarie 2017, acum se, așa cum se prevede inițial în propunere. Comisia este pregătită să ofere sprijin Parlamentului în această activitate și toate informațiile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție și acum aștept să aud părerile dumneavoastră. Mulțumim domnului comisar. Dau acum cuvântul celor doi coraportori. Haideți să vedem cine începe. Domnul Van Nistelrooy. Thank you very much. We, we will... Mulțumesc. Cum am făcut și mai de mult în calitate de coraportor pentru uh, regulament, în numele echipei aș putea să spun că suntem gata să oferim un răspuns adecvat propunerii Comisiei. Sperați că am putea susține această propunere. Cel mai important lucru este să facem progrese și să ne planificăm bine munca, pentru că Munca noastră comună deja a fost uh, anunțată de președintele uh, Comisiei. Asta înseamnă însă că trebuie în Parlament să ne aliniem uh, toate activitățile așa cum trebuie. Această întâlnire cred că este foarte de ajutor pentru a avea un prim schimb de informații. Ne bucurăm că Comisia pentru Buget a numit deja un raportor Uh, dânsul este aici, la fel și raportorul din partea Comisiei pentru Ocupare. Celelalte comisii uh, au numit și ele uh, deja raportori pentru aviz. Econ are o poziție specială în conformitate cu regula 54. Nu există încă un raportor, știu că vor să susțină însă propunerea dumneavoastră, prin urmare în curând vor veni cu un raportor. Noi suntem deci gata să ne începem activitatea. Dacă ne uităm puțin la uh, planificarea pe care am putut-o discuta ieri, suntem gata să venim uh, cu proiectul nostru de raport înainte de uh, vacanța de vară. Îl vom înainta spre traducere pe data de 15 iulie. Apoi vom analiza acest proiect de raport pe 8 septembrie, pentru asta trebuie să cooperăm. Apoi termenul pentru înaintarea amendamentelor este stabilit uh, pentru uh, data de 14 septembrie. Apoi vom avea o întâlnire pentru a discuta amendamentele pe 11 octombrie, iar la regii vom vota uh, conform planului în noiembrie. Prin urmare, cooperarea, mai ales cu ECON, trebuie să se vadă în practică. Sperăm ca înainte de sfârșitul anului să ajungem cu dosarul în plenară. Așa ne gândim să lucrăm. Dacă celelalte comisii sunt gata să țină pasul cu noi, uh, am putea reuși. Cum spuneați și dumneavoastră, putem să includem uh, comentariile Parlamentului, ne aflăm uh, într-o anumită poziție de colegiuitori și aceste regulamente trebuie uh, adoptate. Astfel putem integra toate opiniile. Totul poate fi rezolvat acest an. Pe de o parte vorbim de mai mulți bani, pe de altă parte vorbim de mai puțin bani. luăm banii din bugetul pentru asistență tehnică și îi oferim fondului de investiții structurale. Putem să ne dați mai multe informații legate de disponibilitatea banilor. Nu ne atingem de pachete, spuneați. Ideea este că banii trebuie să fie prioritizați și transferați către Uniune și către uh, Comisie în portofoliul dumneavoastră. Puteți spune câte ceva în legătură cu efectele asupra politicii regionale? Dacă nu sunt efecte, atunci banii sunt uh, um, liberi. N-am văzut niciodată vreo astfel de situație, însă vreau să înțeleg, este vorba doar despre un acord între diverse direcții generale sau uh, lucrurile au fost uh, bine analizate? Apoi a doua întrebare aceștia sunt banii pentru întreaga perioadă. Sau veți mai veni anul viitor cu o altă propunere, după care și în anii care vin? Și apoi ultima întrebare. A existat o reorganizare în ceea ce privește personalul pe care îl administrați. Cum vor funcționa lucrurile? Există anumite angajamente din partea statelor uh, membre? și mă gândesc poate la statele membre care ar avea nevoie, ce, nevoie cea mai mare de ajutor. Oare cum se acționează? În baza unor comportamente voluntare sau unor recomandări? Vrem să înțelegem cum ar putea funcționa lucrurile pentru a se folosi acești uh, bani. Suntem oricum uh, deschiși uh, să ascultăm opiniile oricui în acest prim schimb de opinii. Haideți însă să păstrăm ritmul. Însă, repet, suntem deschiși la opiniile colegilor. Cel mai important lucru însă rămâne planificarea noastră. Firește se vor putea înainta amendamentele care se impun. Nu există vreun motiv să nu avem o cooperare strânsă cu dumneavoastră la nivelul comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamna Crel, doamna coraportor din partea regii. Ähm, Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că vom putea să și respectăm acest program uh, și acest calendar, că nu depinde numai de noi. Domnule Dombrovskis, ați uh, observat cu siguranță că am avut nevoie de ceva timp în Parlament să ajungem uh, la deci să decidem cine este responsabil, cine are competențe. Și asta a fost și din cauza arhitecturii neobișnuite a acestei propuneri. Dacă ne uităm uh, îndeaproape, propunerea are o parte ce ține de politica de coeziune, partea în care sunt sprijinite statele membre pentru a-și planifica, a-și gestiona și a-și pune în practică mai bine și mai eficient proiectele și în trecut am avut uh, experiențe pozitive cu Task Force-ul pentru Grecia, de exemplu, care a ajutat ca Grecia să, absorb, să absorbă aceste fonduri din politica de coeziune într-o perioadă dificilă. Deci asta este partea care ține clar de politica de coeziune și există o a doua parte în propunerea Comisiei care merge în domeniul macroeconomic și al uh, reformelor structurale care ar urma să fie sprijinite cu um, asistență tehnică. Lucruri care, în principiu, nu au nimic de a face cu politica de coeziune. Însă, ar urma să se fina, fin, finanțeze acest lucru și din ajutorul pentru politica de coeziune. De ce ați ales o astfel de abordare atât de complicată? De ce nu ați ales o altă variantă pentru reformele macroeconomice, dacă se spune acolo că e nevoie de 60 de milioane din 120? De ce nu le-ați uh, găsit undeva la Ecofin, în vreo rezervă, pentru că sigur se găseau și acolo. Și de ce nu ați creat un program independent pentru asta? De ce această um, amestecare neobișnuită de microeconomie și macroeconomie în politica de coeziune? De ce întreb asta? Bineînțeles, domnul uh, Van Nistelrooy și cu mine am uh, discutat, am um, abordat regulamentul privind dispozițiile generale și am încercat să fim atenți în așa fel încât acesta să nu aibă atâta influență precum ar fi vrut Consiliul și uh, Comisia. Practic, ne-am asigurat că deciziile ce țin de coeziune sunt la regiune sau la regiunile respective și nu, în, uh, nu la Consiliu sau, la, sau în uh, recomandările specifice pentru fiecare țară așa s-a ajuns și la lupta pentru competențe și s-ar fi putut evita acest lucru. Bun, acum în ceea ce privește finanțarea. Este o creștere a bugetului pentru asistența tehnică uh, propus de comisie și asta are consecințe. La regulamentul privind dispozițiile generale am uh, negociat că va exista un nou instrument prin care statele membre care îndeplinesc condițiile și își doresc asta pot să sprijine administrația prin această asistență tehnică oferită de comisie. Și asta pentru a-și eficientiza politica de coeziune în uh, propriul stat. Există acest instrument, este um, folosit și de opt state și avem nevoie de acest instrument pentru această asistență tehnică. Ce se întâmplă cu acest instrument? Nu sunt deja alocați banii? Cum se face că deodată par acești bani să fie nealocați, să fie liberi cumva? nici din punct de vedere bugetar nu mi-e foarte clar cum este posibil un astfel de transfer, deoarece nu este posibil un transfer între uh, diferite categorii din bugetul european. Mulțumesc foarte mult. Continuăm cu raportorii din umbră din partea Comisiei Regii. Doamna Tomasici. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Dombrovskis, stimați colegi, susțin modificările din acest regulament, așa cum au fost ele propuse de eh, către Comisie. Este vorba despre fonduri structurale în diverse sectoare ale politicii publice. Sunt schimbări binevenite, însă va fi nevoie de ceva timp pentru a li se demonstra utilitatea. De aceea trebuie să ne ocupăm cât se poate de repede de acest subiect. Până la urmă vorbim despre economiile care au fost uh, lovite de criză sau uh, de economii care, prin natura lor, sunt uh, slabe. Cred că bunele practici ar putea să ne servească ca sursă de inspirație pentru cei care doresc să ne folosească sprijinul. Condiția principală pentru succes e reprezentată de implicarea partenerilor sociali, a actorilor uh, publici și de uh, acceptarea răspunderii pe propriul uh, lor nivel pentru că astfel vor putea contribui la sporirea încrederii între statele membre și între toți partenerii. Îmbunătățirea capacităților regionale și locale ar trebui să fie un aspect cheie al oricărei tentative uh, care dorește îmbunătățirea serviciilor publice ale unui stat membru. În această îmbunătățire a capacităților trebuie să includem toate sferele de uh, competență. Mai mult, trebuie neapărat să ajutăm statele membre să creeze această încredere reciprocă, însă această încredere nu poate fi asigurată dacă nu există încredere la nivelul statelor membre care vor folosi aceste fonduri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Nu-l văd pe domnul Iacovcici. Domnul Amaje primește, deci, uh, cuvântul. Domnule vicepreședinte, dacă asistența tehnică oferită statelor membre este uh, încă un aspect pozitiv. Aș dori să remarcați uh, faptul că dezaprob în totalitate propunerea dumneavoastră care vizează finanțarea acestui uh, program din bugetul asistenței tehnice al fondurilor structurale europene și pentru investiții. Colega mea, Constance Crel, a spus deja că politica de coeziune nu e menită să financeze uh, deciziile semestrului european. Și nu aș putea niciodată înțelege uh, dacă comisia noastră regii nu s-ar opune. De altfel, uh, temele juridice, articolul 175 și 197, Uh, nu mi se par uh, suficiente pentru a justifica cooptarea acestor fonduri pentru a pune în aplicare um, politici de ajustare structurală. Acestea fiind spuse, mă gândesc uh, că cadrul acestui program de ajutor pentru reforme structurale pune în discuție câteva întrebări. Ați ales niște domenii bine țintite. Vreau să reamintesc aceste domenii de reformă. Uh, justiția, procesul de privatizare, educația, piața muncii, sistemele de securitate socială, protecție socială, sistemul uh, sănătății publice, îngrijiri ale sănătății. Făcând aceste alegeri, e bine din punctul meu de vedere, să existe o foaie de parcurs uh, politică care astăzi uh, este uh, atribuită statelor membre. Până la urmă vorbim despre o formă de intruziune a Comisiei Europene cu scopul de a îndrepta tot mai mult statele membre spre o liberalizare din ce în ce mai pronunțată vă spun asta cu foarte multă prietenie. Mă gândesc că în ceea ce privește dirijismul, uh, nu ne-am descurcat mai bine. Cum am putea să explicăm astfel faptul că alte sectoare nu au fost uh, alese sau vizate? Mă gândesc, de exemplu, la crearea unor noi taxe. De ce uh, acest aspect nu a fost luat în calcul? Mă gândesc, de asemenea, la naționalizarea anumitor uh, resurse, la reducerea dependenței uh, externe, la obiectivul autonomiei energetice. De aceea, până la urmă, mă întreb în legătură cu natura uh, susținerii care ar trebui să vină prin acest uh, program. Și pentru a încheia glumind, uh, asta mă face să mă gândesc uh, la uh, prietenii care vă vor uh, binele. Însă, într-o manieră puțin denaturată, până la urmă, principiul și spiritul funest al troicăi este cel care ne este adus în față prin această propunere. Și ultimul lucru pe care aș dori să îl formulez este următorul. Mă gândesc că toată asistența tehnică care ar putea fi adusă uh, dată statelor membre nu va schimba nimic. Popoarele ar continua să respingă anumite tipuri de uh, politici. Asistența tehnică pe care, să zicem, ați putea o da Franței pentru reforma pieței uh, muncii nu va schimba nimic. Uh, în ceea ce privește mobilizările actuale legate de retragerea legii care a făcut ca sute sau milioane de oameni să ajungă în stradă. Și acum o ultimă problemă. În propunere se spune că e posibil să ne bazăm pe eh, organizațiile internaționale. Aș dori să știu, de exemplu, dacă vorbim despre piața muncii, dacă veți alege să vă bazați pe Biroul Internațional al Muncii sau, din contră, pe femei? Punând această întrebare, ați înțeles uh, care este uh, uh, preferința și mi-ați înțeles și temerea. Mulțumim. Doamna Rentke este următorul raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Dumbrovskis pentru că a venit aici pentru a discuta această propunere cu noi. Cred că avem suficient timp uh, acum la dispoziție să uh, o discutăm, pentru că a durat ceva până am ajuns la acest punct unde putem purta o discuție și ne bucură acest lucru. Ați vorbit despre reforme structurale care au fost făcute deja în uh, Uniunea Europeană și ați oferit uh, o uh, imagine foarte um, frumoasă a realității și spun asta eufemistic, pentru că, de fapt, sunt anumite reforme care au avut efecte dăunătoare asupra populației în anumite state. De aceea, um, mi se pare că există o anumită suspiciune manifestată față de această propunere, nu doar în cazul acestei comisii, ci cred că și printre mulți membri acestui Parlament. Da, această propunere poate să fie un instrument uh, uh, care să ofere statelor membre posibilități de, de, asistență, te, posibilități de asistență tehnică, uh, pot înțelege cum să implementeze mm, fondurile de coeziune, cum să facă reforme structurale, însă, pe de altă parte, dacă ne gândim puțin la această listă și la domeniile pe care doriți să le aportați, um, s-ar putea să fie totul perceput ca pe o tentativă de a implementa politici uh, macro de uh, coeziune folosindu-vă de această politică. Ori eu cred că asta uh, cu siguranță nimeni nu-și dorește. Ceea ce mi-aș dori eu să văd și grupul meu e ca această propunere să fie modelată astfel încât să se ofere statelor membre posibilități de a lucra cot la cot cu Comisia pentru a investi și pentru a crea o situație prin care fondurile de coeziune să poată fi folosite Uh, cu efecte pozitive asupra dezvoltării economice și sociale, uh, dar nu cu scopul de a uh, împinge înainte o agendă venită de la Bruxelles, pentru că fondurile de coeziune au fost încunate de succes, după părerea noastră, atunci când totul s-a făcut pornind de la, un, de la un picior de egalitate și atunci când statele au fost clar implicate și au avut ceva de spus și s-au asumat răspunderea pentru ceea ce s-a întâmplat. În cele din urmă, vorbeam despre modul în care fondurile structurale pot fi folosite. Pentru noi ar fi extrem de important ca aceste investiții uh, să uh, se regăsească în proiecte durabile, pentru că doar prin astfel de proiecte putem să ne atingem obiectivele pe care le-ați menționat, să creăm locuri de muncă, să creăm uh, durabilitate ecologică în Uniunea Europeană și Astfel am putea fi cu toții alături de dumneavoastră, însă dacă propunerea merge în direcția opusă și anume să se impună o agendele de la Bruxelles, atunci și noi am fi foarte sceptici. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Demato. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, domnule comisar, pentru prezență. Eu am niște observații de principiu și și pe fondul programului. Haideți să vedem cum s-a format propunerea. La finele lui noiembrie, Comisia propune această modificare a regulamentului. Conform argumentelor prezentate, se creează un context instituțional sănătos și o bună funcționare a economiei, care sunt esențiale pentru îmbunătățirea concurenței, stimularea investițiilor, promovarea crearea de locuri de muncă, ridicarea nivelului de viață și promovarea unei dezvoltări durabile în toate statele membre. Până aici toți suntem de acord. Așa cum suntem suficient de, de acord și cu faptul că una dintre principalele cauze pentru slaba absorbire a fondurilor structurale ține de capacitatea administrativă a statelor membre, autorităților regionale și locale. În perioada 2014-2020, după cum știm, a fost introdusă o legătură între uh, această guvernanță economică sănătoasă și politica de coeziune cu posibilitatea ca Comisia să ceară statelor membre să modifice contractul de parteneriat pentru a susține punerea în aplicare a recomandărilor de la Consiliu. Prin urmare, la finele lui 2013 deja fusese introdus un element care după părerea delegației, mișcării 5 stele are legătură prea puțin cu politica de coeziune, obiectivul fiind să se reducă decalajul dintre regiunile europene și să se crească coeziunea la diferite niveluri. Și acum, ca colegiuitori, avem această propunere pentru a crea un program de sprijin pentru programele structurale. Ce înseamnă reforme structurale? Reformele structurale, conform definiției de pe site-ul Comisiei, înseamnă reformă care are de-a face cu piața muncii, cu uh, protecția socială și cu privatizarea serviciilor. Nu facem judecăți de valoare cu privire la uh, oportunitatea unei astfel de reforme, pentru că finanțarea unui program uh, de astfel de nivel ar lua resurse de la fondurile structurale da, vorbim totuși de 122 de milioane de euro. Prin urmare, mi se pare destul de evident că după articolul 23, încercarea de a introduce și în politica noastră de coeziune situații care țin de politici macroeconomice, care n-ar trebui să aibă nimic de a face cu coeziunea, nu poate fi acceptată. N-ar fi riscant să interpretăm acest uh, program ca pe un fel de proiect pilot către o perioadă post-2020, cu un scenariu caracterizat de o reducere puternică a bugetului pentru fondurile structurale, de macrocondiționalități economice, de utilitarea parteneriatelor publice-private și de instrumente financiare pentru care așteptăm încă dovezi empirice, bine documentate totul acesta în detrimentul subvențiilor. Știm că lucrurile pot fi perfecționate și suntem deschiși să vorbim împreună cu privire la viitor, însă trebuie să nu uităm obiectivul și dorința ultimă. Reformă, da, dar nu să se încalce tot ce am stabilit până acum. Pe fond, Statul membru este cel care hotărăște dacă solicită asistență, însă știm foarte bine cum și cât contează Uh, acest lucru în recomandările specifice pe țară. Cine n-ar vrea să reducă problemele justiție, corupția și așa mai departe? Sau, în cazul nostru, cum am cerut de mai multe ori, o consolidare a capacității administrative a autorităților regionale și locale. În realitate, totul merge către un singur obiectiv, liberalizarea pieței muncii. Aceste reforme, în general, se concretizează în privatizări, uh, se întâmplă în domeniul pensiilor, domeniul medical, dar nu uh, încercăm să vedem care sunt efectele reale acestora asupra vieții cetățenilor. Prin urmare, mă face să zâmbesc amar faptul că menționează Grecia, o țară redusă la foamene, foamete, colonizată de troică, condusă de multinaționale și cu un șomaj în rândul uh, tinerilor de 53%. Sigur că au crescut uh, cazurile de depresie și uh, 2 eh, milioane și jumătate de greci au pierdut asigurările medicale. Mantra reformelor structurale, austerității, a consolidării fiscale eh, e inutilă și chiar dăunătoare, după părerea noastră. Domnule comisar, dragi colegi, suntem siguri că vrem să introducem un element suplimentar care ar slăbi și mai mult politica de coeziune? Thank you, thank you, Ms. Demato. As, uh... Mulțumim, doamnă Demato. Raportorul uh, din număr din partea ALDE nu uh, este în sală, doar eu mai sunt reprezentantă a ALDE, prin urmare permiteți-mi să explic uh, poziția grupului ALDE. Și asta în câteva propoziții doar. Aș dori să subliniez două aspecte. Deja avem o politică de coeziune reformată. Una dintre cerințele acestei noi politici de coeziune reformate este lista condiționalităților care face parte din uh, acordurile de parteneriat între statele membre și Comisia Europeană. Aceste condiționalități includ în majoritatea cazurilor cerințe pentru reforme structurale. Deci, uh, în această, din această perspectivă, programul propus are legătură strânsă cu problemele politicii de coeziune. În al doilea rând, noi am susținut noua mișcare uh, în sistemul semestrului european. Împreună ne-am bucurat în această comisie că vom avea de două ori pe an recomandări uh, specifice pentru fiecare țară în parte. Toate acestea sunt legate de reformele structurale din anumite state membre. Știu că toate aceste lucruri nu sunt necesare pentru toate statele membre, însă sunt state membre uh, în care reformele structurale uh, sunt necesare. Ele sunt necesare pentru a susține implementarea politicii de coeziune. Și vă voi da un exemplu dintr-unul dintre statele membre. Și mă voi folosi de propria mea țară. Programul uh, operațional regional își planifică susținerea infra infrastructurii uh, de sănătate. Însă, reforma în sectorul sănătății nu s-a încheiat. Prin urmare, nu este posibil să se direcționeze sprijin uh, din partea Uniunii Europene prin fondurile structurale, pentru că nu s-a finalizat reforma structurală din sistemul sănătății din Bulgaria. Avem nevoie de acest sprijin, avem nevoie de un astfel de ajutor. Și aici intervine și întrebarea mea, pentru că de obicei ne gândim că un astfel de sprijin ar trebui să ne parvină uh, prin uh, asistența tehnică a fondurilor structurale. Uh, Vorbim practic de asistența tehnică care deja este planificată prin programele operaționale uh, la nivelul statelor membre. Cum putem uh, garanta că nu vor exista suprapuneri între asistența uh, tehnică și noul program? Și cum putem direct direcționa fondul spre diverse reforme um, care vor fi susținute practic de aceste uh, două aripi diferite ale fondurilor structurale, pentru că vorbim totuși de fonduri structurale, uh, chiar și de noul instrument care este sub umbrela fondurilor structurale. Aceasta este practic întrebarea în numele grupului nostru. Vă mulțumim pentru uh, răbdare, iar acum dau cuvântul oaspeților noștri. Mai întâi, raportorul din partea AGRI, nu? Uh, din partea uh, Comisiei pentru Ocupare. Își cere scuze, uh, doamna președinte. Domnule Șogor, aveți cuvântul. Conferința președinților um, a decis că comisia noastră va avea numai un rol conform 53, însă cred în continuare că vom putea coopera foarte bine pe acest subiect, subliniind elementele ce țin de ocupare rata de șomaj în continuare foarte ridicată și nevoia de a implementa reforme structurale puternice pentru a asigura stabilitatea fisca ă, fiscală, dar și pentru a dezvolta piața lucrurilor de muncă este cât se poate de importantă. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai puțin pe adoptarea de noi ă, legi cât pe implementarea eficientă a ceea ce avem deja. Ar trebui să facem tot ce putem cu instrumentele pe care le avem deja la dispoziție, unul dintre ele fiind semestrul european și recomandările specifice pentru fiecare țară. Nivelul scăzut de implementare în mai multe, statele, în mai multe state membre, mai ales în domeniul ocupării și politicilor sociale, sunt în continuare, este în continuare un obstacol pentru economie și crearea de locuri de muncă. De aceea, crearea unui program de sprijin pentru reforme structurale cu un buget dedicat ar fi cât se poate de important. Dacă un astfel de sprijin ar fi fost uh, disponibil în țara mea, România, cred că în perioada 2007-2013 rata de absorpție ar fi fost la mult mai mult decât a fost, 70%, uh, și uh, a fost clar că lipseau strategii în zone vitale. Sprijinul uh, tactic nu ar trebui să lipsească, să, să fie prezent numai în timpuri de criză. Tocmai este nevoie de astfel de asistență pentru a preveni astfel uh, de crize și pentru a răspunde la viitoare provocări. Mulțumim foarte mult, domnul Albrecht. Mulțumesc. Domnul comisar știe foarte bine cum funcționează Parlamentul și cred că nu se așteaptă să lucrăm fără să analizăm mai îndeaproape despre ce este vorba. Întrebările ce v-au fost adresate arată că lucrurile nu sunt suficient de clare. Avem nevoie de clarificări. Sunt de acord uh, cu Uh, întrebările lui Lambert și ale Constanței. Bun, avem recomandările specifice pentru fiecare țară. Țara le urmează. Dacă veniți cu un nou instrument, asta înseamnă că ceva nu funcționează suficient de bine. Sau că lipsește ceva, poate bani. Și nu sunt bani mulți, dar sunt banii care motivează să se facă această reformă. Înțeleg că este acest gen de motivație. Noi vă propunem instrumentul ca să faceți reforma și să o puneți în practică. Însă, în același timp, spuneți că este voluntar. Vreți să se facă această... Re... Vreți să faceți reforma asta? Puteți să vă bucurați de sprijinul nostru, dar dacă nu vreți sprijinul nostru, asta înseamnă că nu veți face reforma. E o sugestie pe care o faceți mai degrabă. Noi vă oferim instrumentul, ca să puteți uh, lucra mai bine. Acesta este genul de motivație pe care îl propuneți. Deci, vă propunem acest instrument ca să faceți reforma pentru că nu o faceți. Dacă statele membre fac deja reforma, nu e necesar instrumentul. Bun, următoarea întrebare. Bun. Propunem instrumentul care a fost luat dintr-un loc concret din buget. Și asta are consecințe. Și asta întreba Lambert. Cine va face asta? Dacă luăm din fondurile structurale, înseamnă asta că va merge în zonele inițiale ale muncii comi ă, comisiei, Digi Regio și așa mai departe. Dacă vorbim despre această parte a reformei, asta este legată de politica de ă, coeziune, dar recomandările specifice nu sunt numai pentru politica de coeziune. Deci aceste fonduri vor fi legate de politica de coeziune. Asta înseamnă că DG Regio va lua deciziile. Ai, în acest caz, Comisia Regii se ocupă de asta. Și pentru că sunt chestiuni ce țin de coeziune. Deci cine va fi responsabil și competent? Și apoi încă o întrebare. Dacă statele membre vin și spun, avem nevoie de sprijinul noastră, bun, Asta ce înseamnă? Comisia spune poftim banii dacă ne dați planul sau uh, spuneți poftim banii, dar uh, vă propunem noi experții sau uh, un cadru. Aveți, uh, v-ați gândit la anumiți uh, actori care să ajute țările să pună în aplicare reformele și cum îi veți uh, alege? Sunt propuneri diferite. cel care propune va face și alegerea politică. Și de asta se tem colegii că veți uh, alege anumiți uh, actori pentru anumite reforme. Bun, deci dacă puteți să ne clarificați, poate nu totul astăzi, dar să ne clarificați aceste lucruri. Care este motivația? Apoi, este, funcționează în cadrul politicii de coeziune și apoi cine va decide cine vor fi cei care ajută experți, agenții, organizații internaționale. Va veni statul membru cu o propunere și noastră veți putea spune asta da, asta nu, pentru că noi vă dăm bani, deci noi decidem pe cine plătim. Sau poate statul membru să aleagă. Este un subiect foarte delicat politic. Thank you. Thank you very much. These were the comments. Mulțumesc foarte mult. Acestea au fost întrebările din partea raportorilor și raportorilor din umbră și din partea raportorilor uh, invitați din alte comisii. Domnule comisar, aveți cuvântul, iar apoi vom trece la o a doua rundă de întrebări. Da, vom avea o a doua rundă. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, o serie întreagă de întrebări. Voi încerca să parcurg principalele teme menționate. În primul rând, în ceea ce privește disponibilitatea fondurilor. După cum am spus deja în propunerea noastră și în introducere, este vorba de asistență tehnică, asistență tehnică centralizată din partea Comisiei Europene, uh, realocându-se 112 milioane de la ESIF și 30,6 milioane de la FEDER. Deci, 142,8 milioane de euro în total. Aceasta este propunerea. Sunt fonduri de asistență tehnică um, gestionate direct de comisie. Apoi s-a pus întrebarea dacă acest lucru nu va submina asistența tehnică în general. Am referit la faptul că, într-adevăr, avem sume mai ridicate pentru asistență tehnică în această perioadă de programare, aproximativ 400 de milioane de euro. Și evaluarea comisiei este că ar trebui să existe posibilitatea de a face o alocare suficientă pentru toate aceste fondurile. Deci, practic, ar trebui să se um, poată um, include și această propunere pentru programul de sprijin pentru reforme structurale. Este o perioadă întreagă, pentru că a fost o întrebare în acest sens. Apoi, în ce privește reorganizarea personalului, este practic un serviciu de sprijin pentru uh, reforme structurale în, Com în Comisia Europeană care s-ar ocupa de asta. S-a vorbit despre DG ECFIN. Nu este ECFIN, este serviciul de sprijin pentru reforme structurale, legat administrativ de secretarul general al Comisiei și raportând președintelui Juncker și mie. Și bineînțeles, munca este coordonată cu toate celelalte structurile relevante din comisie sau cu instituții externe sau experți în caz de nevoie. Asta despre aceste întrebări. s-a întrebat sau s-au spus mai multe lucruri despre dacă li se va impune ceva statelor membre sau dacă vor fi forțate statele membre să facă ceva. Este, uh, repet, un instrument voluntar și bazat pe cerere. Deci un stat membru trebuie să solicite asistență tehnică și apoi referitor la cine decide cum și când, Acest lucru se face în cooperare cu statul membru. Deci, uh, nu e ca și când s-ar impune organizații sau experți statului membru. În orice caz, este ceva ce se face la cererea statului membru. Apoi, în ceea ce privește legătura între politica de coeziune și acest uh, SRSP, programul de sprijin pentru reforme structurale. S-a discutat mult despre asta în comisie, după cum știți, serviciul pentru sprijin pentru reforme structurale se bazează pe munca Task Force-ului pentru Grecia și a grupului de sprijin pentru Cipru. Acestea, dacă luăm exemplul Task Force-ului pentru Grecia, au ajutat în mod substan- la îmbunătățirea substanțială și dramatică chiar a absorpției uh, de fonduri europene din partea Greciei. Bineînțeles, S-au luat și câteva decizii financiare pentru a facilita fluxul financiar, însă a fost vorba și de această asistență tehnică uh, oferită Greciei. Însă a fost, după cum spuneam, o asistență tehnică extinsă. Această asist- acest tip de asistență deocamdată este uh, disponibilă numai pentru țările din uh, programele de ajustare. Uh, deci, în acest caz, se poate oferi acest tip de asistență tehnică extinsă uh, și unor țări care nu uh, fac parte dintr-un program de ajustare. Ideea este că, cu ajutorul acestei asistențe tehnice, se pot găsi sinergii cu finanțarea din fondurile europene, cu finanțarea națională, uh, analizând uh, agenda națională de reforme structurale și așa mai departe. Multe întrebări mi s-au adresat uh, referitor la faptul că acesta este aici cu fonduri de coeziune, aici asistență tehnică și ele n-au nicio legătură. Este ce, ceva ce încercăm să depășim, uh, această diferențiere, uh, delimitare atât de clară. Încercăm, din potrivă, să căutăm sinergii. Și tocmai de aceea acest serviciu coordonează diferite elemente din comisie. Iar exemplele menționate inclusiv de doamna președinte sunt um, exemple în care asistența tehnică poate fi foarte utilă. Apoi s-a pus întrebarea dacă nu este încă o uh, încercare de a subordona politica de coeziune semestrului european. Și dați-mi voie să vă asigur că nu este cazul. Și Anumiți colegi s-au referit la regulamentul privind dispozițiile generale, avem uh, regulamentul um, privind fondurile și ele determină pentru ce sunt fondurile, uh, infrastructură, energie, politici sociale și așa mai departe. Și sprijin pentru statele membre pentru a face față provocărilor, securitate energetică, eficiență energetică, blocaje în infrastructură, abordarea de probleme sociale. Nu există nicio intenție de a schimba acest lucru și de a schimba modul în care funcționează fondurile europene. Aceste fonduri sunt programate pentru șapte ani și nu se va face o reprogramare la fiecare an cu recomandările specifice pentru fiecare țară. Deci, încă o dată, este vorba de anumite circumstanțe în care reformele recomandate sau nu în recomandările specifice ar putea fi susținute din fonduri europene. Dar nu, asta, nu facem din asta o precondiție pentru ca țările să poată utiliza fondurile. Iar asistența tehnică poate fi utilizată pentru a um, accesa mai ușor fondurile europene și a face mai eficiente programele. Până la urmă, credem că este o utilizare mai eficientă a banilor pentru dezvoltarea economică și socială în statele membre și în statul membru respectiv. Și asta cred că vă răspunde și la întrebarea dumneavoastră de ce este o astfel de propunere atât de extinsă, de largă. Este intenționat acest lucru. Tocmai pentru a avea această posibilitate de a uh, se suprapune pe mai multe uh, domenii politice și dacă statele membre au nevoie de asistență în anumite uh, domenii, putem vedea și cum putem găsi sprijin și în alte domenii. Bun, și putem să nu fim de acord asupra listei exacte a programelor, pe care de altfel putem să o discutăm dar, încă o dată, este vorba de o solicitare a unui stat membru a unui program pe care îl consideră necesar pentru și adaptat la nevoile sale. Apoi, referitor la care ar fi organizațiile internaționale care ar putea să fie implicate, mai multe pot să fie implicate în funcție de reforme. Când discutam cu uh, guvernul elen uh, reformele de pe uh, piața locurilor de muncă, administrația greacă avea câteva întrebări și a, s-a adresat comisiei pentru a analiza reformele, planurile și pentru a veni cu recomandări care uh, să uh, corespundă celor mai bune practici în acest domeniu. Deci, aceste organizații pot să varieze în funcție de, pro- de domeniu. S-a vorbit despre rata redusă de absorpție legată de capacitatea administrativă slabă este cât se poate de adevărat și este unul dintre elementele pe care am putea să-l rezolvăm prin acest program. Ați vorbit și despre simplificare. N-aș spune că este exact uh, asta ce ne doream sau există o legătură directă, dar este pe uh, agenda Comisiei uh, simplificarea. Și sperăm că uh, și Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, ne va sprijini în aceste eforturi. De multe ori, când facem propuneri de simplificare, asta nu face decât să adauge straturi suplimentare de controle impuse de diferite părți sau solicitate de diferite părți. Deci noi suntem foarte dispuși să facem progrese cu această agendă de simplificare. Cred că am acoperit uh, subiectele principale din întrebările dumneavoastră și aștept uh, următoarea rundă de întrebări. Două persoane s-au înscris la cuvânt, trei, patru, cinci, 6, până la urmă. Începem cu doamna Maletici. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Bine ați venit, domnule vicepreședinte. Sunt de acord cu colegii care au spus că acest program SRSP este salutar pentru o mai bună implementare a politicilor de coeziune. Însă am în continuare câteva întrebări, mai ales una referitoare la cele subliniate de doamna Mihailova. Răspunsul dumneavoastră nu este unul foarte detaliat, aș spune, și avem nevoie de câteva explicații suplimentare. Cea mai mare provocare pentru acest program ține de coordonare și complementaritate cu celelalte forme de asistență care există. Și ați spus că vă gândiți la cum să coordonați mai bine fondurile care sunt alocate în programe operaționale în statele membre cu grupuri de intervenție sau de acțiune la nivelul Comisiei, la DigiRegio Regio și toate celelalte tipuri de asistență tehnică. Însă cred că trebuie să ne gândim și la cum să abordăm lucrurile individuale la nivelul statelor membre, pentru că există țări în care avem programe operaționale la nivel național, în altele la nivel regional și există și în diferite tipuri de asistență tehnică ce abordează diferite probleme care, încă o dată, au legătură cu reformele structurale implementate în diferite feluri. Prin urmare, este foarte important să vedem cum să coordonăm și să asigurăm complementaritate la nivelul statelor membre. Asta în primul rând și în al doilea rând, vreau să mă refer la viitorul acestui program. Am observat că evaluarea interimară este prevăzută pentru jumătatea anului 2019. E prea târziu atunci să ne gândim la viitor, la lucruri în perspectiva viitorului cadru financiar multianual. Vă gândiți că ar put, fi putut, am putea face acest lucru mai devreme sau vă gândiți uh, la viitor, post 2000, perioada post-2020? Care exact este logica în această privință? Și a treia întrebare este dacă există o legătură între condiționalitate macroeconomică și faptul că poate veți implementa condiționalitate macroeconomică într-o țară în cazul în care țara respectivă nu îndeplinește toate condițiile în același timp și în același timp nu cere acest sprijin pentru că dumneavoastră a spus că se declanșează pe bază de cerere. Credeți că în anumite cazuri s-ar putea să se dovedească a fi obligatorie? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bresa, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să revin și eu asupra unor întrebări care au fost puse aici acele recomandări specifice pe țară sunt finalizate și urmăresc să orienteze acțiunea statelor membre către obiective macroeconomice care n-au nimic de a face cu obiectivele microeconomice, sunt obiective macroeconomice care în perioade relativ scurte, pentru că vorbim în practic de politici conjuncturale, trebuie să reorienteze economia europeană în direcția justă. Există și elemente structurale care au legătură cu aspecte la dimensiune macro-națională sau aspecte de tip macroeconomic. Prin urmare, unele dintre lucrurile pe care le-ați introdus pe această listă sunt valabile. Apoi, să vedem dacă recomandările, asistența tehnică ce va fi furnizată, vor fi suficient de flexibile pentru a adera la obiectivele politice sau pentru a avea legătură cu obiectivele politice ale diferitelor țări e o judecată pe care nu o să o fac eu acum, pentru că nu ne putem gândi și la o aliniere politică a tuturor țărilor. Trebuie să ne gândim că la uh, îndeplinirea obiectivelor structurale trebuie să existe totuși opțiunea, uh, libertatea unor opțiuni politice diverse, pentru că suntem uh, uniți în diversitate, nu în egalitate, nu? Asta este imaginea noastră ca europeni. Există o serie însă de lucruri care au un caracter macro, microeconomic. De exemplu, politica agricolă. Politica agricolă e o politică de sector care trebuie să facă eficiente și productive exploatațiile agricole și care are o logică a sa, care este condusă pe baza unor politici, comisii, comisare ad hoc. Politica de coeziune sau regională și cea socială referitoare la fondul social sunt politici microeconomice care tind să construiască în perioade relativ lungi, pentru că sunt reforme complexe și lungi, deci tind să construiască sisteme economice mai eficiente la nivelul companiilor, sectorului serviciilor, sectorul agricol și așa mai departe agricol pentru Fondul de Dezvoltare Rurală, care are această caracteristică de a construi progresiv un sector agricol conex cu restul economiei și mai eficient. Sunt politici profund diferite și fiecare are propriul instrument sau propriile instrumente specifice, asistență tehnică, capacitatea de a orienta acțiunea regiunilor, să spunem, al autorităților locale, a sistemului comercial, însă nu cred să fie adaptat la obiectivul specific al recomandărilor per țară, care sunt macroeconomice și care se referă la convergența politicilor generale în economie. Eu cred că aici există un risc de mare confuzie între cele două și personal dincolo de judecățile pe care o să le facă fiecare grup din punct de vedere politic, eu cred că ar trebui să ne gândim dacă să scoatem din această listă aspecte care n-au nimic de a face cu marile politici structurale generale, dar care sunt care țin de politicile sectoriale, care au propria logică și un timp diferit de implementare. Pentru a transforma în profunzime economia unei țări, Uh, e nevoie de uh, aspecte structurale, de aceea se și numesc structurale și e nevoie de timp, de răbdare, de expertiză și experiență care nu are cum să existe la nivelul experților dumneavoastră. Și există riscul invaziunii altor politici europene. Prin urmare, cred că trebuie să facem aceste lucruri. Există lucruri care nu se regăsesc în prezentarea pe care ați făcut-o dumneavoastră, nu se găsesc în chestiunile pe care vreți să le abordați, pentru că riscul este să fie percepută ca o extindere a troicăi, poate voluntară, dar o extindere a troicăi și se percepe ca o invadare din partea diverselor sectoare care abordează cu mare competență și cu reglementări complexe politicile individuale ale eh, Uniunii Europene. Nu se poate așa ceva, nu acesta este obiectivul, nu este obiectivul semestrului european și recomandările per țară riscă să devină redundante și, prin urmare, să nu fie puse în aplicare. Eh, puține lucruri se pot face de pe un an pe altul și fără îndoială politica agricolă nu are legătură aici, sănătatea publică nu, nici reforma asistenței sanitare. Faptul că se sugerează o reformă în domeniul sănătății, asta nu înseamnă că totul trebuie să se uh, aducă la nivelul semestrului european, care are o competență economică și financiară, pentru că acolo există alte logici politice. Reforma socială nu poate fi doar o chestiune de economie sau politica medicală, nu e doar o chestiune doar de pure economii. E un subiect mult mai complex care necesită alte timpuri și alte de, de intervenții și de asistență. Mulțumesc, doamna Spira, chiar cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte. Aș dori să vă pun uh, niște întrebări concrete referitoare la sprijinul tehnic acordat Greciei. După cum știți, în declarația grupului Euro pentru Grecia există un angajament pentru asistență tehnică pe termen lung pentru a promova creșterea și conform raportului pe care Ministerul grec al economiei l-a prezentat comiei, obiect aceste fond nu funcționează cum ar trebui. Asistența tehnică este declanșată de cerere, cum ne-a spus, și știm că uh, grupul de acțiune nu a funcționat prea bine în primul său mandat. Deci dacă există, aș vrea să știu dacă există o ofertă personalizată pentru Grecia în acest sens, dacă există lecții pe care le-am învățat din alte țări în acest program sau din um, eforturi de a depăși lipsa de reforme structurale cu care ne confruntăm. Mulțumesc, domnule Polcea, că aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu o să continui intervenția doamnei Bresso de acum câteva momente și aș vrea să subliniez, dacă nu vă deranjează, faptul că propunerea de program este un lucru de apreciat, însă există multe lucruri care trebuie să fie clarificate. În general, o implementare insuficientă a reformelor convenită în ceea ce privește coordonarea procesului de politici economice trebuie să fie considerat a fi un risc care descrește eficiența acestor proiecte, nu doar în țările care se confruntă cu dificultăți economice. Trebuie de asemenea să constatăm că există o problemă cu insuficienta implementare a legislației europene în statele membre. Însă, Trebuie să ne axăm pe direcția în care se îndreaptă finanțarea acestui program. Pentru că dacă programul e să fie finanțat din resurse la nivelul investițiilor și fondurilor structurale, atunci aceste tendințe de coordonare a politicilor economice și conectarea acestora cu politici de coeziune trebuie să fie abordate cu foarte mare precauție. Și aș îndrăzni să spun că fiecare politică europeană își are propriile obiective, așa cum se descrie în tratatele de bază și alte documente UE, și în ceea ce privește politicile de coeziune, Principalul obiectiv este să sprijinim coeziunea teritorială și socială la nivelul UE, sprijin care se furnizează prin sprijinul acordat investițiilor, creșterii inclusive și așa mai departe. Sprijinirea reformelor structurale nu este unul dintre principalele obiective ale politicii de coeziune. Și aici mă întorc la finanțare. Domnul Omarji și doamna Crel au vorbit despre asta. Am vrut să vă întreb concret, Comisia a analizat opțiunile pentru finanțarea acestui program în parte pe baza uh, capitol, rubricii 5 din buget, cred că ar fi mult mai util să, găsăm finanț, să găsim finanțare aici, în bugetul european. Și mai am încă două întrebări concrete, dacă îmi permiteți. Cred că conținutul cererii de asistență și modul în care este aprobată această cerere și faptul că are legătură cu alte elemente legislative din uh, domeniul coeziunii nu este suficient. Despre asta vorbea și colega mea. Cred că trebuie să implicăm mai mult aceste propuneri în acorduri de parteneriat, pentru că acordurile de parteneriat trebuie și ele să se modifice și să fie schimbate. Și ăsta este un proces uh, foarte uh, de lungă durată în ceea ce privește statele membre. Și atunci cred că trebuie să ne punem întrebarea cât de coordonate sunt aceste programe. Și o ultimă întrebare din partea mea se referă la duplicitatea activității din diferite programe. Și aici mă refer în mare parte la activitățile din Orizont 2020. Mulțumesc, domnul Zeller. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am citit numai pe diagonală documentul, n-am apucat mai mult și m-am... inițial am crezut că este vorba despre asistență tehnică că vorbim despre fonduri structurale, politică de coeziune și că ar fi un instrument um, care s-ar acorda statelor membre sau anumite regiuni uh, pentru a recupera întârzierea pe care o avem în uh, aplicarea politicii de coeziune a programelor și așa mai departe. Mai ales uh, ar fi fost vorba de acele state și regiuni uh, Uh, și se vorbește foarte des în comisia noastră despre faptul că există regiuni în care lipsește capacitatea administrativă. Din punctul de, vorbă, de vedere al formării lucrătorilor sau pur și simplu numărul lor uh, prea redus. Însă, după ce am citit această propunere de regulament, am ajuns la o altă concluzie. Mi se pare că este vorba de anumite state care până acum au avut uh, o lipsă de reforme și care sunt puțin în urmă cu creșterea economică sau au o creștere negativă. Practic e vorba de aceste state și despre a le învăța niște bună guvernanță. Un exemplu cu, pe, pe care îl aveam în politica de, uh, ex, uh, de extindere, uh, sistemul de preaderare. Anumite state, înainte de aderarea la Uniunea Europeană, au beneficiat de fonduri pentru a își califica personalul referitor la reglementarea, reglementările europene. Unele țări o fac în continuare, s-a vorbit, s-a vorbit despre Grecia, unde împreună cu FMI am uh, avut nevoie de acest task force. De ce cu FMI? Pentru că acesta are capacitățile de uh, aplicare pe care UE nu le deține față de suveranitatea unui stat. Deci uh, poate să facă propuneri, dar poate să facă ca ele să fie și aplicate în cazul în care statul respectiv în continuare uh, dorește să primească sprijin din partea Uniunii Europene. Bun, în regulă putem înțelege această intenție ca pe o grijă a Comisiei, ca pe o dorință a Comisiei să ajute anumite state să ajungă la potențialul lor de creștere. În articolul 8 se enumeră și uh, exemplele care au puțin de a face cu politica de coeziune, dar mai degrabă cu uh, guvernarea, cu guvernanța dintr-o țară, dintr țară. Bun, m-am uitat la cifre. 142 de milioane pentru 4 ani. Mă întreb câtă capacitate pot pune la dispoziție. Ar fi pe an aproximativ 35 de milioane, Să vedem costurile pentru un expert, 100.000 uh, de euro pe an și practic am putea plăti 350 de experți, să spunem așa, pe an, care ar putea să ofere sprijin. Pentru mine asta înseamnă că programele operaționale clasice și aplicarea lor nu poate să fie inclusă aici, pentru că pentru pentru asta avem cel puțin 500 um, în uh, cele 28 de state membre uh, și um, trebuie mers mult mai în detaliu. Deci trebuie să fie vorba numai de marile linii uh, și de, deci până la urmă, de statele care n-au reușit să facă reforme și să li se dea un imbol să reușească. Și mă întreb care stat va vrea de bună voință uh, să fac apel la, instru, instru, la acest instrument. Practic, un guvern care a fost numit și ales și numit și care ar trebui să recunoască că singur nu se descurcă și are nevoie de experți externi. Asta este întrebarea interesantă pentru mine. Thank you. Interesting question. I'll ask. O întrebare foarte interesantă. O voi adresa guvernului. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Papadimolis. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Dombrovskis, cum spuneați, sunt critici uh, vehemente în cadrul Comisiei Regii și multe întrebări sunt întrebări care apar în majoritatea grupurilor politice. Aș vrea să insist, pentru că mi s-a părut că răspunsul dumneavoastră nu a fost suficient. În cursul ultimilor ani am văzut că inegalitățile au tot crescut în Uniunea Europeană. Este vorba despre inegalități sociale și regionale. Ori asta înseamnă că politica regională nu este, politica de coeziune, mă scuzați, nu este suficientă. Ea nu face față acestor uh, uh, inegalități în creștere, sărăcie, șomaj, inegalități sociale și așa mai departe. Deci există o îngrijorare uh, reală. Noi n-am dorit să pierdem fond, acest fond al politicii de coeziune cu acest instrument pe care doriți să îl creați. Noi am dorit să se sporească uh, fondurile pentru politica de coeziune. Prin urmare, întrebarea este, puteți implica astfel încât uh, să nu reducem fondurile de coeziune? Apoi, în al doilea rând, v-a fost adresată o întrebare uneori mai direct, alteori mai eh, diplomatic. Eh, eh, oare vorbim despre asistență tehnică sau despre orientare politică? Pentru că și aici lucrurile trebuie să fie mai limpezi. Oare mesajul dumneavoastră este chiar adevărat că veți ajuta statele uh, să-și îmbunătățească capacitatea tehnică și administrativă pentru a pune la punct aceste programe pe care le aleg în manieră democratică? Și în al treilea rând, oare uh, cunoașteți conținutul raportului uh, auditorilor cu privire la task force-ul din Grecia. Este vorba despre niște controlori independenți care au uh, publicat într-un raport pe care sper eu că l-ați uh, citit că există o absență a uh, vreunei uh, responsabilități, că nu s-au uh, uh, gândit bine consecințele, că nu s-au evaluat rezultatele. Prin urmare, există insatisfacție față de toată această muncă. Dumneavoastră ați zis ceva în legătură cu care aș dori să mai adaug eu niște aspecte. Uh, știm că există anumite nevoi financiare. Nu toate statele însă au aceeași nevoie uh, de asistență tehnică. De exemplu, Grecia, România, Bulgaria au altfel de nevoi față de uh, Olanda. Prin urmare, cum veți repartiza aceste fonduri? Cum veți alege statele cărora le veți aloca această asistență tehnică? Pentru că sunt unele care au nevoie, altele nu. Adesea, uh, criteriile uh, pe care le uh, elaborați, aceste condiționalități financiare, duc la situația în care fondurile ajung la cei care nu au atâta nevoie de ele. Nu ajung la țările, regiunile sau categoriile sociale care au cea mai mare nevoie de acești bani sunt rapoarte, rezoluții ale Comitetului Regiunilor care exprimă critici, care solicită schimbare. Și pot să fac trimitere chiar la țara mea, Grecia. Țara mea aplică, mai ales în ultima vreme, anumite reforme și nu știu dacă acestea vor putea fi puse în practică uh, foarte uh, curând în state precum Franța, Olanda și așa mai departe. Comisia spune și ea acest lucru, recunoaște această stare de fapt. Colegul uh, uh, meu, uh, care s-a exprimat anterior, tocmai a spus asta. Există un cadru comunitar, ori absorpția fondurilor în Grecia, domnule Dombrovskis, a demonstrat că uh, Uh, Grecia a fost în uh, primul rând a statelor care uh, au nevoie de bani. Cum vom ajuta așadar mai bine statele prin această politică de coeziune. Mulțumesc. Mulțumim, aceasta a fost ultima uh, întrebare. Domnule comisar, aveți cuvântul. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Cât privește diferitele uh, niveluri, național versus regional, e bine, programul va fi disponibil și nivelului regional, însă asta la solicitarea statului membru în cauză. Deci dacă există o solicitare pentru uh, anumite reforme regionale sau pentru anumite domenii de politică care țin de competența regiunilor sau guvernelor locale, se poate solicita asta de către respectivul stat membru. Apoi ați întrebat ce se va întâmpla după perioada uh, Uh, de până în 2020. În acest moment, Comisia nu a pregătit uh, niciun fel de propuneri uh, pentru ce se va întâmpla după 2020. Credem că este prematur să o facem. Îmi imaginez că pentru a gândi ce vom face după 2020, vom avea deja la acel moment ceva experiență pentru a redacta propuneri mai detaliate pentru respectiva perioadă. Apoi a existat uh, o întrebare în legătură cu SRSP și uh, macrocondiționalitățile economice. Aș dori să spun că SRSP nu implică niciun fel de schimbare în ceea ce privește actualul regulament uh, cadru cu privire la condiționalitățile, macroeconomice. Deci nu se schimbă nimic în relație cu dispozițiile care vizează condiționalitățile macroeconomice care ar fi putut să apară uh, în programele operaționale ale statelor membre. Apoi, în ceea ce privește legătura între recomandările specifice de la țară la țară, uh, asistența tehnică și flexibilitate. E bine, această flexibilitate există, în sensul că statele membre pot să aleagă um, ce uh, domenii necesită asistență tehnică. Deci, nu sunt chestiuni prestabilite prin recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. Fiecare stat știe care sunt regiunile care au nevoie. Prin urmare, e posibil ca regiune să aibă acces la acest program dacă statele membre aleg asta. Sunt întrebări care țin de judecată. Au fost uh, întrebări care amestecau uh, politicile, care vizau alte teme. Până la urmă, putem să numim asta uh, un amestec sau o sinergie. Depinde cum vedem lucrurile. Însă, într-adevăr, există uh, o natură orizontală a acestei uh, propuneri, pentru că încercăm să ne referim exact la acele aspecte care presupun susținerea reformelor uh, prin asistență tehnică dată statelor membre. Trebuie să vedem uh, cum putem uh, da asistență din partea uh, diverselor politici pentru a rezolva anumite probleme. Apoi au fost întrebări legate de sprijin tehnic alocat mai ales uh, Greciei și uh, ceea ce a făcut Task Force-ul în legătură cu Grecia. Deja am menționat aceste aspecte atunci când am vorbit despre absorpția fondurilor uh, europene. Cu sprijinul Task Force-ului pentru uh, Grecia, această absorpție a crescut semnificativ. Uh, Grecia și-a îmbunătățit, uh, deci, absorpția fondurilor uh, europene. Sunt și alte domenii unde actualmente oferim asistență tehnică prin intermediul Comisiei sau prin coordonarea activității experților sau prin uh, intermediul uh, diversilor uh, experți din statele membre sau din administrațiile naționale. Vorbim despre colectarea taxelor sau administrația publică oferim asistență tehnică și încercește criza refugiaților. Deci, într-adevăr, pot să existe mai multe domenii politice. În ceea ce privește perioada 2014-2020, uh, accentul asistenței noastre uh, cade pe aceste fonduri și pe implementarea condiționalităților ex ante. Toate acestea în ceea ce privește folosirea fondurilor europene. Apoi am existat o întrebare în ceea ce privește titlul 5. Comisia ne va lăsa, consideră că nu putem folosi titlul 5 pentru că SRSP este un program uh, cu caracteristici operaționale uh, sprijinul statelor membre pentru reforme structurale, așadar uh, or, toate acestea nu pot fi finanțate de la rubrica 5. Anumite programe de gestionare însă vor fi finanțate din uh, uh, această rubrică 5. Au mai fost întrebări care vizau uh, statele membre care ar putea să se ofere voluntare în acest demers. E bine, asistența tehnică deja este folosită în mare măsură de către Grecia și uh, Cipru. A existat însă o precondiție istorică pentru care SRS uh, a fost uh, gândită pentru Grecia și Cipru, însă mai sunt și alte state membre care și-au exprimat interesul. Pentru a rezuma, deci sunt state membre care sunt interesate și care sunt gata să folosească această posibilitate. Apoi, Mai există o întrebare, pe ce criterii vom uh, alege statele care vor beneficia de uh, sprijin? E bine, dacă cererea depășește oferta, uh, Comisia va evalua totul în baza anumitor criterii luând în calcul urgența și natura uh, provocărilor cu care se confruntă uh, statele membre, tipul de sprijin uh, care este necesar, apoi niște indicatori socioeconomici și, în general, capacitatea administrativă a statului membru. Apoi, firește, vom vedea care sunt statele care au cele mai mari nevoi a mai existat o întrebare și anume folosirea de către anumite state a fondurilor europene. Eu cred că m-am referit la aceste aspecte în introducerea mea. Uh, nu, statele membre nu se vor folosi de propriile fonduri, ele nu uh, vor pierde din fondurile europene care deja uh, le sunt destinate. Apoi, orientarea politică și asistența tehnică. Uh, e bine, vorbim despre asistență tehnică, dar uneori putem ajunge la niște dimensiuni tehnice foarte profunde. Aceste lucruri sunt uh, uh, într-adevăr valabile pentru Grecia și uneori acest sprijin poate să Uh, susține reforme liberale alese de uh, state în funcție de opțiunile democratice ale acestor state. Aici, da, răspunsul meu este unul pozitiv, însă toate acestea câtă vreme nu se contrazic uh, politicile și prioritățile europene. Acest lucru trebuie să fie foarte clar, însă, într-adevăr, există discreția statelor membre uh, în a cere uh, asistență pentru anumite tipuri de uh, reforme și politici. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumim, domnule vicepreședinte, mulțumim, domnule uh, comisar. Uh, a fost o primă discuție, o primă întâlnire în legătură cu acest subiect. Doriți să mai spuneți ceva? Un minut, vă rog. Mulțumim, uh, domnului comisar, pentru că a răspuns invitației noastre. Mulțumim pentru toate aceste um, informații. Avem un program strâns, vom reveni cu raportul uh, nostru, îl vom da spre traducere în iulie. Raportorii vor avea ocazia să discute niște întrebări mai țintite în următoarele zile. Îl vor ruga pe domnul comisar să ne asiste, să obținem toate informațiile de care avem uh, nevoie. Să nu ni se spună am avut uh, un prim schimb de opinii și asta este. Trebuie să intrăm mai în profunzimea acestei chestiuni asistenței uh, tehnice. Sperăm că veți fi gata să faceți asta. Mulțumim, doamna Crel. Mai doriți dumneavoastră să spuneți ceva? Uh, tocmai vreau să spun, uh, spune doamna președinte, că aceasta a fost o primă întâlnire, un prim schimb de opinii. Vom avea ocazia să primim informații, vom avea ocazia să mai discutăm. Doamna președinte, spune domnul comisar, uh, comisia e gata să ofere informații suplimentare sau orice altceva mai e necesar pentru activitatea dumneavoastră. Suntem gata să vă avem o cooperare strânsă cu dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această disponibilitate. Dați-mi voie să închei ședința noastră Ați uh, primit deciziile coordonatorilor. Dacă sunteți de acord uh, cu aceste decizii care v-au fost uh, distribuite ieri, cum nu sunt comentarii, le considerăm adoptate. Diverse, astăzi nu. Vă mulțumesc, vă reamintesc că următoarele întâlniri, 15 iunie și 16 iunie dimineață, Dați-mi voie să mulțumesc și interpreții, spune doamna președinte, pentru ajutorul lor astăzi. Ședința se suspendă.